gândească la ce s-a întâmplat în statele baltice. Democrația estoniană ne arată faptul că, într-adevăr, efectele benefice ale uh, schimbării de regim din 1989 au, au fost cât se poate declare. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului uh, Joe uh, Leinen cu privire la conturile economice și de mediu europene. Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului raportor. Domnul Joe Linen are cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi discutăm și mâine vom vota o lege europeană care, la prima vedere, pare oarecum ciudată. Însă vă asigur că această lege europeană cu privire la conturile de mediu va reprezenta un nou capitol în ceea ce privește evaluarea dezvoltării și bunăstării. Știm că PIB-ul nu este suficient, este o evaluare doar cantitativă a activităților economice. Asta nu ne spune absolut nimic asupra bilanțului social sau de mediu. Și tocmai de aceea a venit momentul să evaluăm anual uh, modul în care sunt aplicate uh, măsurile noastre și dacă aceste măsuri sunt pozitive sau din potrivă. Uh, în fiecare lună primim statistici cu privire la ocuparea forței de muncă. În fiecare an primim statistici cu privire la situația economică. Aceste date există, însă din păcate, în ceea ce privește datele cu privire la mediu, avem uh, o serie de date care nu converg neapărat. Iar această lege cu privire la conturile economice și de mediu va trebui să ne ajute să cuantificăm situația din toate statele membre ale Uniunii Europene. Vom afla astfel dacă lucrurile merg înainte sau, din potrivă, dacă merg înapoi, ca de obicei. În 2002, Parlamentul European a solicitat obținerea unor uh, date fundamentate cu privire la uh, situația de mediu. S-a cerut, de asemenea, aducerea acestor informații la cunoștința opiniei publice. Vrem un concept cât se poate de fundamentat cu privire la situația de mediu și efectele asupra mediului a activităților economice. Suntem încântați că în aprilie 2010 Comisia Europeană a luat într-un final această inițiativă Uh, legislativă. Din păcate, din punctul nostru de vedere, inițiativa în sine nu a fost suficient de ambițioasă. Noi, Parlamentul European, am cerut de asemenea ca lucrurile să se desfășoare mai repede pentru că OCDE-ul și uh, ONU discută deja de 40 de ani încoace despre această temă. Totul durează mult, prea mult. Iar în urma presiunilor noastre asupra Consiliului am reușit să obținem uh, câteva uh, rezultate pozitive. A fost foarte dificil uh, negocierea cu Consiliul pentru că există o serie de state membre care nu uh, cuantifică datele de mediu. Prin urmare, acestea ar fi fost obligate să își schimbe modul de operare. Uh, Consiliul a propus, prin urmare, ca uh, emisiile din aer să fie cuantificate, mai apoi să fie evaluate toate efectele financiare ale taxelor de mediu și, în al treilea rând, urmează, s-a propus uh, măsurarea tuturor resurselor și materialelor care sunt uh, injectate în economie. Bine, e un uh, început uh, deloc încântat, încântător pentru că Parlamentul European își dorea să obține date cu privire la calitatea apei, cu privire la cantitatea apei, cu privire la păr- păduri, etc., etc. Vroiam mult mai mult. De asemenea, uh, ne doream să aflăm uh, mai multe date statistice sau să obținem mai multe date statistice cu privire la fondurile piscicule. Deci, uh, e clar că mai sunt pași de făcut. Comisia și-a propus ca până la finele anului 2013 să propună un raport care să ducă la o revizuire a acestei directive. Și sper din totul, tot sufletul ca la finele deceniului acestuia să avem într-adevăr niște conturi economice și de mediu europene solide. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Leinen, pentru discursul dumneavoastră și pentru faptul că ați respectat timpul acordat. E foarte rar. Urmează acum domnul comisar Oli Ren. Aveți cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Așa cum a spus raportorul Joe Linen, scopul propunerii Comisiei este într-adevăr de a crea un cadru comun juridic pentru culegerea, compilarea, transmiterea și evaluarea conturilor europene Uh, economice și de mediu. Acesta pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Cu prezentarea acestei propuneri, Comisia a scos uh, primul, elementul, primul element uh, din fa de parcurs pe drumul PIB. Încercăm să ajungem la o economie eficientă din punct de vedere al resursei și durabile. Aceste date ne vor permite să legăm factorii de mediu cu cei economici și ne oferă posibilitatea de a avea un proces decizional mai uh, cuprinzător și mai bine documentat. Cooperarea fructuoasă între cele trei instituții a dus la atingerea obiectivului comun și anume uh, crearea acestui regulament cadru în ceea ce privește conturile economice și de mediu cu primul set de trei module care includ uh, conturile privind uh, emisiile atmosferice, Uh, taxele referitoare la mediu și conturile privind fluxul de materiale. Aceste date sunt uh, culese pe baze voluntare de către majoritatea statelor membre, așa încât, în cea mai mare parte, culegerea datelor pertinente nu va constitui o povară suplimentară uh, pentru că statele uh, în cauză ar putea să compileze datele pe baza datelor existente deja. Cu acest regulament am pus bazele importante pentru informațiile statistice, legătura între economie și mediu și sperăm ca acest lucru să fie extins cu noi module în viitor, după cum se prezintă în proiectul de rezoluție și uh, în raport. În momentul de față s-a ajuns la o maturitate în ceea ce privește uh, cheresteaua, de pildă, lemnul și pescuitul. Există s-a adoptat o structură modulară pentru regulament pentru a introduce, poate, uh, mai multe anexe la textul de bază în viitor. Așa cum s-a convenit, Comisia va raporta Parlamentului și uh, Consiliului la fiecare trei ani în legătură cu evoluția unor noi module și, dacă este cazul, Comisia va adopta și propuneri legislative, va prezenta noi uh, propuneri legislative pentru noi module. Onorabili uh, membrii, Dați-mi voie să închei prin a mulțumi raportorului uh, Joe Linen, raportorului din uh, Umbra, domnul Martin, și uh, membrilor uh, comisiilor uh, Econ și Envi pentru abordarea lor și pentru contribuția lor uh, valoroasă. Președintele, mulțumesc în numele Comisiei Econ, Hans-Peter Martin. Vă mulțumesc, domnule președinte. De cele mai multe ori, Joe Linen și cu mine suntem de aceeași părere. Această părere comună am avut-o și în cazul raportului pe care îl discutăm. Este un raport bun, este un, uh, un raport important, pentru că statisticile pot fi sexy. Cu atât mai sexy cu cât trăim într-o epocă în care Uniunea Europeană nu mai este la fel de credibilă în, în ochii uh, cetățenilor europeni. Ei, Haideți să le schimbăm părerea, măcar în ceea ce privește mediul. Mă bucur să stau în fața dumneavoastră, nu doar în calitate de deputat independent, ci în calitate de membru al Comisiei ECON, care uh, s-a ocupat și ea la rândul său de acest raport. Pentru că am avut, de am avut în Comisia uh, ECON un aviz uh, propriu care a fost uh, votat cu o majoritate covârșitoare. Uh, ce înseamnă această majoritate covârșitoare de 37 de voturi pentru 0 împotrivă, ne dorim. Înseamnă că ne dorim aceste statistici cât se poate de credibile, cât se poate de bine fundamentate. Aceste statistici vor fi importante pentru tinerii care știu că avem nevoie de unitate și consens pe viitor dacă e ca Uniunea Europeană să facă față competiției acerbe reprezentate de uh, Statele Unite ale Americii sau uh, China. Trebuie să începem să luptăm împotriva acestor uh, uh, coloși ai comerțului internațional. Avem nevoie de aceste module, putem să ne bazăm pe experiențele adunate în anii 90, în anii 80. Ar fi bine ca Comisia să se gândească la cele făcute deja în, uh, în acele decenii. Mă bucur că Eurostat s-a pus în mișcare în ceea ce privește colectarea datelor, chiar dacă baza de pornire nu este neapărat uh, cea mai solidă și mă gândesc aici la anumite state membre care nu au fost deloc încântate de aceste colectare a datelor, iar votul de 37 la 0 ne arată clar că Parlamentul European este în favoarea acestor schimbări acesta este un vot care vă arată, uh, stimați reprezentanții ai Comisiei și Consiliului, că trebuie să mergeți înainte și trebuie să sprijiniți într-o manieră concretă proiectul european. Vă mulțumesc acum în numele PPE, domnul Horst Schnellhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în momentul în care am citit prima propunere a Comisiei, am fost foarte sceptic. Modul în care era tratat subiectul acolo nu m-a încântat deloc, însă consider că raportul uh, actual este într-adevăr un text solid care poate fi argumentat, poate fi apărat. De ce? Pentru că în majoritatea statelor datele economice și de mediu sunt oricum colectate deja. Avem însă nevoie de o imagine de ansamblu clară asupra situației din, uh, statelor mem- din statele membre. Trebuie să vedem ce se întâmplă acolo în ceea ce privește taxele de mediu, emisiile atmosferice și fluxul de materiale. Cred că această imagine de ansamblu este importantă și ea ne va oferi clar uh, Uh, imaginea de, uh, uh, o imagine coerentă cu privire la relația dintre economie și mediu și ne va ajuta de asemenea să rafinăm politica de mediu a Uniunii Europene. Însă dați-mi voie să vă avertizez că de cele mai multe ori vorbim despre birocrație. Nu e așa? Și acum dați-mi voie să fac un apel către Comisie. Vă rog să nu creați noi poveri uh, birocratice în ceea ce privește conturile de mediu. Ar fi rău. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb, uh, domnule Oril Ren, dacă doriți, uh, pornind de la aceste schimbări, să angajați noi persoane în cadrul Comisiei sau considerați că perso- personalul Instrumentarul de care ave, pe care îl aveți acum la dispoziție este suficient pentru a, data, pentru a evalua datele statistice. E, e o informație foarte importantă pentru mine. Și, de asemenea, consider că în momentul în care vom primi datele cu privire la aceste trei module, în 2013, va trebui să reevaluăm sistemul, va trebui să rediscutăm modulele, să decidem dacă noi module sunt necesare. Trebuie să uh, constatăm modul în care aceste uh, module va influența într-adevăr politica europeană. Uh, sunt uh, încântat însă de faptul că am discutat astăzi această temă, pentru că, într-adevăr, lucrurile se schimbă. Vă mulțumesc, doamna Ulscoc, în numele uh, socialiștilor și democraților. Dimos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să-mi declar sprijinul pentru spusele antevorbitorului meu. Este foarte important să avem o politică de mediu bazată pe fapte concrete. De aceea avem nevoie de o serie de indicatori pe care să ne putem cu adevărat baza. Va trebui să putem verifica condițiile de mediu și condițiile economice, dacă vrem să le relaționăm. Și nu vom putea face, face, schimbări, face față schimbărilor și nu vom putea lua deciziile care să impun decât dacă avem acces la date factuale. E important ca totul să funcționeze așa cum trebuie. Vom avea de acum încolo șansa de a ne orienta și spre alți factori. Nu o să ne mai bazăm doar pe PIB. E important să avem date comparabile la nivel european pentru a putea verifica progresele făcute de fiecare stat membru și pentru a vedea ce politici sunt cu adevărat eficiente și care politici vor trebui modificate pentru a elimina eventuale politici contraproductive. După cum spuneam, e important ca politicile noastre să poată garanta se poate garanta faptul că vom fi capabili să depunem o muncă de calitate. Calitatea politicilor înseamnă justa alocare a resurselor. În partea liberală și democraților, Mulțumesc, domnule președintele, și vreau să mulțumesc raportorului, domnul Leinen, pentru raportul său, pentru că după mulți ani de muncă asupra acestuia, facem în fine acest uh, pas uh, către conturi naționale uh, viabile, durabile și acest lucru este absolut necesar Pentru că dacă nu facem asta, lumea poate să distrugă în continuare mediul și să nu plătească nimic pentru acest lucru. Costul îl suportă societatea. De ce energia durabilă este mai uh, scumpă decât uh, uh, energiile convenționale? Explicația este că petrolul și resursele de petrol și de gaz nu sunt plătite așa cum trebuie. o măsură importantă este să fii informat, să știi despre ce este vorba. Uh, conturile economice și uh, de mediu europene sunt necesare pentru trecerea la o economie cu adevărat durabilă. Dar, domnule președinte, aș dori să îndemn atât Comisia cât și statele membre să facă efectiv uh, ceva pentru acest sistem, pentru că a avea măsurători, uh, cuantificări, reprezintă informații, într-adevăr, dar trebuie să știm să folosim aceste informații și asta constituie pasul următor. De aceea cred cu adevărat că acest lucru va duce Uh, la uh, sfârșitul acordării de uh, sute de milioane de euro ca subvenții. Este numai un început, însă trebuie să facem și pașii următori pentru ca să folosim informația. Președintele, domnul Mihail Termopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi au spus că e nevoie de o evaluare detaliată a politicilor europene de mediu. În acest sens, se impun date concrete și trebuie să ne asigurăm că aceste date pot fi colectate și apoi comparate. Adesea însă aceste date depind de o serie de indicatori, indicatori ce diferă de la un stat membru la altul, nu se măsoară aceleași lucruri. De exemplu, lipsa resurselor naturale. Pe alt plan, calitatea resurselor disponibile. Tot așa, raportarea costurilor economice și sociale ale acestor resurse. Dacă nu facem aceste lucruri, aceste conturi ar putea să transmită un mesaj distorsionat factorilor de decizie. Am putea direcționa societatea pe calea unei dezvoltări nedurabile. Prin urmare, conturile economice și de mediu trebuie într-adevăr să ia în considerație indicatori diferiți, nu doar pe cei bazați strict pe PIB. Comisia va trebui să decidă acum pentru viitor, tocmai în ideea de a putea completa PIB-ul cu date mai concrete, mai bune, care ne-ar permite o abordare mai bună. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că nu scăpăm din vedere chestiunea amprentei de carbon, dimensiunea de mediu, toate aceste lucruri trebuie să nu fie scăpate din vedere. De asemenea, avem nevoie și de indicatori sociali și indicele sărăciei umane, la fel va trebui să fie inclus. Însă, în ultimă instanță, Încercăm practic să măsurăm emisiile din atmosferă și taxele de mediu. Nimic din ce văd aici nu-mi sugerează că se ajunge la punctul nodal al chestiunii. De aceea aș solicita trecerea la abordare mult mai detaliată decât cea din raportul domnului Leinen. Președintele, stimați colegi, v-aș ruga să încetiniți puțin ritmul, vorbiți mult, mult prea repede, spune președinte, și interpretarea lasă de dorit. Deci vă rog puțin mai rar. Uh, domnul Paul Nato de la Libertate și Democrație. Domnule președinte, un regulament privind aceste conturi. Uh, sună foarte, foarte plicticos. Însă, în experiența mea, aceste legi sunt cele mai periculoase. Pentru că te gândești că contribuabilul și presa nu se deranjează să le citească. Dar e vorba aici de emisiile din atmosferă și de taxe de mediu, după cum spunea și antevorbitorul meu. Deci continuă sovietizarea. Rapoartele Eurostatului au nevoie de mai multe date. E nevoie de date care să vă permită să impuneți taxe și să vă exercitați mai mult puterea de a controla lucrurile. În plus de asta, e un regulament și nu o directivă. Regulamentele sunt mai rele decât directivele. Ele trec peste legislația britanică și peste capul Parlamentului britanic. E un lucru periculos. În opinia mea, așa moare democrația. Vă mulțumim, domnule coleg. Avem un și albastru pentru dumneavoastră. Puteți răspunde, domnul, coleg, domnul Martin? Aveți o întrebare? Cred că în calitate de membri ai Parlamentului European avem o responsabilitate europeană, nu? Uh, dar dumneavoastră văd că vă simțiți mai degrabă exclusiv membru al Parlamentului Britanic. Vorbeați despre sovietizare prin intermediul statisticilor. Chiar considerați că statisticile reprezintă o sovietizare? Nu vă doriți ca uh, noi să dispunem de date cât se poate de concrete cu privire la inflații, uh, inflație, condiții de viață, activități bancare, de ce nu? Deci nu vă doriți ca cetățenii să aibă accesul la aceste informații și de asemenea cei care iau deciziile să dispună de ele pentru ca ele să le fundamenteze într-adevăr deciziile. Sau considerați că toate acestea reprezintă elemente ale sovietizării? Well, let me make the first point. Președintele, în primul rând, uh, domnul uh, Natal, niciunul dintre comisari nu este ales de oameni și democrația este importantă pentru toată Europa. Da, cred că asistăm la sovietizarea Europei și, de fapt, aceste decizii ar trebui luate la nivelul fiecărui stat membru. Și faptul că regulamentele trec peste oameni și peste uh, parlamentele uh, care au fost alese de oameni, da, constituie o rușine și o sovietizare a Europei. Președintele, mulțumesc. Următorul uh, vorbitor, domnul Richard Zeber, două minute. Aș mai avea o întrebare. Ar putea ea fi acceptată? E o întrebare foarte scurtă. Nu, dacă ați putea continua acum. Bine, vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea ar fi fost una foarte simplă. Uh, Domnul Natal nu face nimic altceva decât să se plângă de, din nou, uh, ca și multe alte state care se plâng din 2006 încoace. Dar nu, asta nu are plângerile acestea nu au absolut nimic de a face cu raportul domnului Leinen, care este unul foarte, foarte bun. Un, uh, este vorba aici despre un act legislativ care pur și simplu completează legislația în, uh, în vigoare. Datele sunt bune, dacă pot fi într-adevăr evaluate și, practic, pe evaluare, cuantificare se uh, concentrează acest, uh, această propunere a noastră lucrurile sau uh, regulamentul nu schimbă mai nimic la nivel de stat național, ci pur și simplu ne ajută să evaluăm situația statelor membre per ansamblu. E, e o posibilitate acordată nouă de a miza și de a lupta într-adevăr pentru dezvoltarea, noa- pentru dezvoltarea noastră uh, uh, economică, de ce nu? Bineînțeles, însă, să ne, trebuie să ne dăm seama că conturile economice și de mediu au uh, o serie de deficite. Aceste conturi reprezintă doar o parte a modului în care trebuie să fie tratat, trat, uh, tratat subiectul și tocmai această tratare pe ansamblu a subiectului este, tratat, este prezentată în uh, comunicarea Comisiei după uh, PIB. Uh, Uh, în orice caz, aceste date ne vor ajuta să înțelegem modul în care activitățile noastre economice vor putea avea un efect asupra PIB-ului nostru și sunt sigur că nici domnul Natal nu uh, poate să nu fie de acord cu modul în care sau cu obiectivul nostru care este obiectivul nostru, este acela de a cuantifica. Vrem să știm câte emisii au fost uh, uh trimise în atmosferă, câte materiale au fost folosite. Uh, aceasta, acesta este obiectivul nostru, un pas uh, bun uh, făcut înainte. Vreau să mulțumesc Comisiei și de asemenea raportorului pentru el. Președintele, mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Următorul vorbitor, Criton Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Și eu doresc să îl felicit pe Joe Lyman pentru munca semnificativă pe care a depus-o pentru acest raport. Este într-adevăr vital să trecem la conturi economice și de mediu. Criza economică și de mediu care ne afectează nu ne permite să procedăm altfel. Așa cum s-a spus, trebuie să ne îndreptăm către un sistem diferit. Iată incendiile uh, forestiere, incendiile din Grecia care au distrus un număr mare de hectare, au fost o sursă de poluare atmosferică și poluare a apelor din împrejurimi. Astfel de evenimente nu pot fi neapărat cuantificate în PIB. O zonă unde se întâmplă așa ceva este afectată pe termen lung, ea va deveni mai săracă decât a fost înainte. Și conturile economice și de mediu despre care vorbim sunt perfecte. Nu sunt perfecte, dar sunt un pas potrivit, un pas bun în direcția potrivită. O să avem o imagine mai cuprinzătoare uh, mai uh, uh, reală a ceea ce se întâmplă ne va permite să punem bazele unei politici care să uh, fie în conformitate cu realitatea. Președintele, doamna Rica Manner, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând aș dori să-l felicit pe Iolainen pentru acest raport important și extrem de bun. E un regulament foarte important, după, că cum, după cum s-a spus deja, pentru că în sfârșit vom avea o bază juridică pentru multe decizii importante și, de asemenea, pentru un sistem integrat de conturi. Ceea ce privește domeniul de aplicare, e important ca, în primul rând, să luăm în considerație emisiile atmosferice, prevenirea generării de deșeuri și fluxul de materiale. E un scop realist, însă de asemenea va trebui să luăm în considerație faptul că în diferitele state membre ne aflăm pe planuri diferite în ceea ce privește aceste conturi naționale, pe cum s-a menționat deja. În ceea ce privește noile modele, e important ca acestea să țină cont de strategia Europa 2020. Un minut pentru colegul Rossi, Libertate și Democrație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, regulament intră în. Uh, este un element important al politicii europene uh, care vizează îmbunătățirea și cuantificarea uh, datelor. Bine, conturile economice și de mediu ne vor ajuta să obținem datele, datele de care avem nevoie pentru a evalua politica de mediu a statelor membre, un efect pozitiv, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim la efectele negative ale, acestei, ale acest, acestor conturi, pentru că ele vor duce cu sine la o creștere o creștere de a poverii administrative. Tocmai de aceea suntem împotriva creșterii numărului de module. Uh, domnul raportor vorbește despre nouă module care vor fi puse pe picioare la un moment dat Uh, însă nouă ni se pare că aceste nouă module ar fi prea multe. Trebuie să vedem în ce măsură costurile nu vor depăși cu multe efectele sau rezultatele. Vă mulțumesc. Urmează doamna Sofie Oconi. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Pentru mine, politica înseamnă să găsești soluțiile cele mai bune pentru problemele care apar. Însă cum să reușești să faci asta dacă nu cunoști foarte bine problemele care uh, există și soluțiile uh, care se întrezăresc? Iată o întrebare fundamentală și asta nu numai în ceea ce privește politica de mediu. De aceea este indispensabil ca factorii de decizii să aibă Uh, informații fiabile, cât mai cuprinzătoare în ceea ce vește uh, situația mediului și lumea în care uh, trăim. În iunie 2006, Consiliul a ajuns la această concluzie și a cerut uh, Uniunii Europene și statelor membre să lărgească conturile naționale pentru a cuprinde cele mai importante aspecte ale dezvoltării durabile. Mă felicit pentru această inițiativă și propunerea Comisiei Europeană pentru că ne va permite să știm mai mult în legătură cu emisiile atmosferice, taxele de uh, mediu și fluxul de materii pe fiecare ramură economică. Totuși, această propunere ar trebui să fie modificată mâine la vot, astfel încât datele culese să fie fiabile, dar mai ales pentru a ne asigura ca toate statele membre să fie cuprinse în această abordare. Într-adevăr, cum să definești politici europene fără să dispui de date cu privire la situația în toate statele membre? doresc să-mi exprim susținerea pentru două idei care sunt uh, promovate de grupul PPE. Posibilitatea dată Comisiei Europene de a avea acte delegate trebuie să fie uh, discutată la fiecare cinci ani. Clauza de revizuire uh, din acest regulament este indispensabilă. În câțiva ani o să avem nevoie de noi date. Însă fiecare lucru la timpul său. Deocamdată, acest proiect de regulament este un pas înainte și să continuăm în această direcție. Președintele, mulțumesc. Doamna Karin Kadenbach, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, la rândul meu vreau să-i mulțumesc lui Jo Leinen pentru un raport pe care îl așteptăm de mult. Cred că mulți dintre noi, cei care făceam parte și din mandatul uh, precedent, uh, speram ca într-un final să ajungem la această bază statistică solidă. Din păcate, până în momentul de față, în statele membre au existat o serie de uh, date statistice care însă nu puteau fi incluse într-un cadru comun și tocmai de aceea nu puteau fi considerate a fi solide, în adevăratul sens al uh, cuvântului. Deci am observat uh, întotdeauna că există o polarizare între mediu și, econ- uh, și activități economice. Ei bine, această polaritate va fi eliminată. Vom afla care sunt activitățile care sunt pozitive pentru economie, care sunt uh, cele pozitive pentru uh, uh mediu, etc. Aceasta este misiunea pe care trebuie să ne o asumăm noi în calitate de europarlamentari. Trebuie să luptăm pentru îmbunătățirea bunăstării, nu doar la nivel de loc de muncă, ci și la nivel de mediu. Și, după cum spunea domnul Iolainen, ar trebui să ne mișcăm de la PIB spre un uh, un produs intern social care într-adevăr ar putea să ne ajute a obține acel grad de credibilitate a, asupra politicilor noastre pe care ni-l dorim. Vă mulțumesc foarte mult și tot așa. Urmează doamna Crista Clas, două minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar, o, uh, o statistică puternică este baza de care avem nevoie pe viitor. În momentul de față trebuie să armonizăm datele statistice existente la nivel uh, național pentru a obține o imagine de ansamblu care să ne ajute la luarea unei decizii cu adevărat bune. În momentul de față însă se pune întrebarea care sunt uh, învățăturile pe care le putem trage din aceste date uh, statistice pentru a dezvolta într-adevăr Uniunea Europeană la nivel economic, social și de mediu. Uh, Comisia Europeană uh, pune accent pe dezvoltarea durabilă și tocmai de aceea propune aceste trei module, uh, cel cu privire la taxele de mediu, uh, cel cu privire la emisiile atmosferice și un modul care vizează fluxul de materiale. De asemenea, se propun o serie de alte module care trebuie să fie puse pe picioare cândva în viitor. Uh, se pune întrebarea însă cât de solide sunt aceste module. Eu nu sunt la fel de optimistă ca și raportorul sau uh, alți colegi. Mă îndoiesc că aceste date vor fi într-adevăr uh, uh, obiective și mă îndoiesc că costurile rezultate din crearea acestor conturi economice și de mediu vor fi mai mici decât beneficiile pe care le vom trage de pe urma lor. În ceea ce privește Uh, în ceea ce privește aceste date, mă gândesc că, sau module, mă gândesc că sunt mult prea multe uh, elemente care trebuie să fie incluse. Iar includerea tuturor elementelor va aduce cu sine o creștere a propunerii, a poverii uh, administrative. Eu îmi doresc ca aceste cheltuieli să nu existe și de asemenea îmi doresc ca statele membre să fie în continuare stăpâne pe politicile lor. Urmează domnul uh, Ceaba Șandor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru, Joe Leinen, a creat un raport excelent. Este un raport extraordinar de important pentru economia noastră, dar și pentru societatea europeană. Ca responsabil pentru uh, utilizarea eficientă a resurselor uh, naturale în cadrul uh, STOA dețin sau consider că datele statistice solide sunt foarte importante. Cum am putea evalua gradul de eficiență a utilizării apei în statele membre atâta timp cât nu avem date statistice pe care să le putem evalua? Ca membru al Comisiei uh, pentru agricultură, consider de asemenea că este foarte important ca într-un final să înțelegem care este valoarea socială a bunurilor de mediu. Fără aceste date statistice nu putem uh, măsura efectele acestor produse. Nu știm cât sau în ce fel uh, pot fi uh, folosite Uh, diferite uh, resurse naturale pentru crearea unor alte, produ- unor alte produse uh, esențiale pentru calitatea vieții noastre. Tocmai aceste date statistice ne ajută. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la procedura CHDI. Domnul Rubic, un minut. Paul Rubic, un minut. Sorry, suntem. Niciodată n-am. Intervenție fără microfon. Yeah, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Microfonul funcționează, se pare. Uh, în ceea ce privește statistica, se discută foarte mult despre statistică, se ceartă oamenii pe, acest, pe marginea acestui subiect, se vorbește despre obiectivitate, dacă obiectivitatea poate fi atinsă sau nu, se vorbește despre transparență foarte importantă pentru mine. Uh, Tocmai de aceea trebuie să creem, pentru a crea această, pentru a obține această transparență, e nevoie de dezvoltarea unor uh, proceduri care să ne ajute într-adevăr să comparăm datele. E nevoie de o automatizare a procesului care să ne ajute în luarea deciziilor pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Doamna Angelica Werthmann un minut. Ja, danke schön, Herr Präsident. Eine Europä Mulțumesc, domnule președinte. Aceste conturi ne vor oferi date importante și acestea ne vor permite să clarificăm dimensiunea de mediu a diferitelor politici europene. Datele astfel colectate vor juca un rol decisiv atunci când vom încerca să contracarăm efectele industriei asupra mediului înconjurător. Ne înfruntăm cu provocări cum ar fi pierderea biodiversității, schimbările de climă, poluarea mediului, lipsa resurselor naturale și dacă vrem să contracarăm aceste fenomene, ei bine, atunci trebuie să ne putem sprijini pe ceva. Date precise și luarea în considerare acestor date cu privire la resurse naturale ne va permite nu numai să măsurăm succesul politicilor noastre de mediu, ci vor oferi plus valoare și în statele membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul Leinen pentru acest raport excepțional. Domnilor și domnilor, consider că Europa a sosit la punctul în care se confruntă cu această luptă între dezvoltare și progres și protejarea mediului, pe de altă parte. Aceste lucruri sunt uh, într-o relație strânsă. Acest raport ne va ajuta să înțelegem mult mai bine ce se întâmplă în mediul înconjurător în Europa. Ar fi trei lucruri pe care doresc să le subliniez. În primul rând, avem nevoie de date precise care să prezinte situația mediului înconjurător în diferitele state membre. Sprijin ideea că la fiecare 5 ani să se activeze această clauză de revizuire și de asemenea trebuie să existe o măsurare comună a progreselor înregistrate în materie de mediu în Europa. Președintele, mulțumesc, domnule Savela. Acum dau cuvântul domnului Obermeier. Un minut, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă vrem să păstrăm mediul pentru generațiile viitoare, trebuie să veghem că nu uh, izolăm activitățile de mediu de alte preocupări. De aceea, problemele de contabilitate sunt atât de importante importante. Datele fiabile, baza unor, uh, sunt uh, baza unor uh, decizii importante, însă statele membre trebuie să gândească la chestiuni delicate, mm, tehnologiile genetice, energia nucleară, originea alimentelor și datele care sunt culese în legătură cu bacteria E. coli am putea să întâmpinăm uh, greutăți cu marile întreprinderi. Președinta, mulțumesc celor care au uh, luat cuvântul la uh, Cash de AI. Îi dau cuvântul domnului Oli Ren. Mulțumesc, doamnă președinte, onorabili uh, membri. Mulțumesc pentru această dezbatere plină de substanță. Uh, cu toții suntem de acord asupra importanței acestei propuneri referitoare la conturile economice și de mediu. Suntem cu toții de acord că trebuie să facem pașii următori pentru a defini politici pe baza acestor date și să menținem acest drum pe către o economie durabilă, viabilă ca reacție la remarcile dumneavoastră, o să spun că este primul regulament cu trei uh, module și este numai un început din punct de vedere legislativ. Al doilea lot de uh, module este în curs de pregătire pentru un uh, regulament de modificare către sfârșitul anului 2012. Ne gândim și la un al treilea lot. Așadar, continuăm ceea ce am început. Cu privire la birocrație, aceasta nu va fi o nouă povară pe umerii întreprinderilor, pentru că utilizăm datele existente deja administrative și statistice. De fapt, Regatul Unit uh, este un lider în ceea ce privește uh, contabilitatea uh, de mediu. În ceea ce privește statisticile cu privire la cele spuse de domnul Martin, domnul Leinen și alții. S-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului european de statistică în ultimul an și jumătate. De pildă, actuala comisie a făcut prima propunere legislativă pe data de 10 februarie 2010, după ce a votat în favoarea formării noii comisii. A doua zi am avut uh, un regulament uh, în ceea ce vește competențele Eurostat, uh, competențe de audit, care le permite să verifice calitatea datelor statistice la sursă. Și este importantă că am început deja să folosim acest instrument în cazul Greciei, de pildă. Apoi, în al doilea rând, planul de acțiune pentru Grecia este pus în aplicare și în decurs de un an a dus la o revizuire cuprinzătoare a sistemului statistic din Grecia. Drept urmare, calitatea datelor statistice în ceea ce privește deficitul uh, excesiv s-a îmbunătățit uh, foarte mult și uh, experții de la Eurostat pot să valideze datele uh, provenind din Grecia. Și în cele din urmă, în ceea ce privește resursele, nu avem nevoie de resurse numai pentru conturile economice și de mediu. Sunt de acord cu domnul Martin că e nevoie de resurse suficiente și, de fapt, m-am uh, oprit la Luxemburg pentru a discuta cu directorul general uh, cu câteva ore anume pentru a discuta problema resurselor. Și suntem uh, pe cale de a redesfășura resursele noastre în Eurostat în funcție de priorități. Dar nu aș lua resurse de la extindere, așa cum a spus uh, domnul Martin. Balcanii de vest, uh, stabilitatea și pacea în acea regiune constituie în continuare prioritatea cheie uh, pentru Comisie și bănescă și pentru Parlament, sunt convins. Amintiți-vă, vă rog, că fără lipsa de constrângere uh, și legislația pe care am adoptat-o și abordările noastre, dat Mladic nu ar fi acum uh, în uh, închisoare. Președinta, mulțumesc, domnule comisar. Acum, domnul raportor Giolainen are cuvântul două minute. Liebe Stimați colegi, Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Văd că mă bucur de, o lar- de un larg sprijin în ceea ce privește abordarea mea uh, cu privire la conturile economice și de mediu europene. Există doar câteva glasuri împotriva acestei abordări. Și, după cum spunea o colegă, cu toții consideram că aceste date există deja, însă constatăm cu surprindere că ele nu există și tocmai de aceea suntem uh, Um, orbi în momentul în care facem declarații cu privire la situația mediului în Uniunea Europeană. Domnul uh, Gerbrandi spunea că a măsura înseamnă a cunoaște și cunoașterea stă la baza programelor noastre, măsurilor noastre. Avem nevoie de o bază mai solidă pentru deciziile pe care le luăm. Și aceste conturi economice și de mediu ne pot ajuta în acest sens. Avem uh, strategia UE 2020 uh, care are drept obiectiv major dezvoltarea durabilă. Sper că în, ur- în următorii ani vom uh, beneficia de această dată, de această bază de date pentru a înțelege în ce măsură am atins obiectivele din uh, strategia 2020. Știm că PIB-ul nu ne oferă o imagine de ansamblu cu privire la resursele pe care le-am uh, consumat, cu privire la situația de mediu, cu privire la situația durabilității și toate uh, interconexiunile existente. Uh, și vom uh, proceda, vom acționa treptat. Modulele vor fi uh, implementate treptat, după cum spunea domnul comisar. Există deja în legislația în vigoare obligația de a colecta date în aceste, uh, în aceste domenii. În ceea ce privește convențiile pe care Uniunea Europeană le-a semnat, ei bine, le-am ratificat deja și acum vom putea, pe baza acestor conturi economice și de mediu, să arătăm în, întregii lumi în ce măsură am avut succes în programele noastre. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, vreau să mulțumesc Comisiei, vreau să mulțumesc Eurostatului. Sper că toate resursele necesare se află la Luxemburg, pentru că fără resursele necesare, cu siguranță, conturile economice și de mediu nu vor putea fi demarate. Vă mulțumesc tuturor. E o problemă de, de, de, de politică politică, după cum spuneau uh, uh, colegii, însă este o, o poziție politică bună care trebuie să continue pe viitor. Vă mulțumim! Domnule Jolainen, discuția... Vă mulțumim, domnule raportor. Discuția s-a încheiat. Votul mâine la amiază. Trecem la următorul punct de pe